colleagues, please. Dragi colegi, haideți, vă rog, să începem reuniunea. Start with the, the adoption of the... Începem cu adoptarea ordinii de zi. Se poate considera adoptată. Vă mulțumesc. De asemenea, trebuie să aprobăm procesul verbal al reuniunii din 12 martie. Nu sunt observații, mulțumesc. Trecem direct la dezbaterea referitoare la amendamente, amendamentele la raportul Bulman-Fernandes. Este vorba de o dezbatere foarte importantă. Am primit 1396 de amendamente. Este, desigur, un număr semnificativ, dar, dat fiind cât de important este subiectul, era de așteptat. Și dacă îmi permiteți un comentariu, vreau să vă spun că eu cred că aceste amendamente, deși sunt diferite, cu siguranță, au și un fel de convergență. O convergență dorită de membrii Parlamentului, de membrii Comisiei. Se dorește un plan eficient care să garanteze adiționalitatea eficientă a investițiilor și care să fie democratic. Așadar, avem o bună bază de pornire, desigur. Trebuie să pregătim votul care va avea loc peste mai puțin de o lună și, de asemenea, avem un aviz important în conformitate cu articolul 54 pe care îl vom primi uh, doar în 14 aprilie uh, Va fi greu, va fi strâns, dar am toată încrederea că vom reuși să facem o treabă bună și să avem un text puternic pentru a începe negocierea cu Consiliu. Jean, dorești să adaugi ceva? Da, aș dori să salut rapid uh, aceste rapoarte de foarte bună calitate care ne sunt uh, propuse de toți raportorii. Vreau să salut pe toată lumea, să le mulțumesc tuturor că au fost foarte eficienți și au muncit foarte mult. Vă dați seama, 1396 de amendamente înseamnă foarte mult. Acest proiect este unul pentru care ne-am mobilizat cu toții și e clar că trebuie să găsim compromisuri bune ca să avem un text de calitate care, în termene foarte scurte, va trebui să răspundă tuturor așteptărilor și să dea Europei acea sporire de investiții, de dinamism și de contribuire la crearea de locuri de muncă. Roberto, aveți președinția. Charles and Mulțumesc, Jean. Începem cu Onas sau cum preferiți? Domnul Fernandez. Președinte, <clears throat> queria cumprimentar os Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să Salut uh, pe domnii președinți și pe colegul raportor Bulman și uh, să mulțumesc tuturor colaboratorilor mei pentru toate eforturile depuse. Mulțumesc, bineînțeles, și colegilor raportori din umbră. De fapt, am primit 2756 uh, de amendamente, să nu uităm amendamentele pe care le-am primit și de la alte comisii, deci a fost o implicare a practic tuturor uh, deputaților la acest uh, raport, ceea ce ilustrează și importanța mare pe care o are acest dosar și acest fond pentru investițiile strategice în Europa este foarte important pentru a reduce birocrația, pentru a reactiva piața internă și pentru a aduce un sprijin uh, întreprinderilor mici și mijlocii. Ne așteptăm de la acest fond să dinamizeze creșterea economică, să creeze locuri de muncă și cred că este un răspuns la toate apelurile pe care le lansase Parlamentul European de ani de zile. Ne doream să avem o adevărată strategie pentru a um, relansa creșterea economică și spuneam că fondurile structurale, de exemplu, nu erau suficiente. Banca Centrală Europeană avea și ea un rol important de jucat în uh, acest proces, dar iarăși nu era neapărat uh, suficient. Amendamentele, așa cum ați spus și dumneavoastră, uh, aveau uh, un obiectiv comun. Eu sunt de părere că până la mijlocul lunii iunie uh, vom fi finalizat munca, acest fond va putea să fie aprobat, sperăm, și uh, um, toate măsurile să intre în vigoare și chiar dacă calendarul este destul de restrâns, eu cred că vom avea discuții de foarte bună calitate, vom putea să intrăm în profunzimea tuturor aspectelor care, pun, care ne fac să ne punem întrebări. Vă spuneam, au existat multe amendamente, dar deja uh, m-am gândit la niște amendamente de compromis uh, pentru a avea coerență în text și, bineînțeles, respectând prevederile uh, regulamentului de procedură. Eu îmi doresc acest dosar să fie o poveste de succes. Au fost făcute foarte multe propuneri în ceea ce privește finanțarea și mai ales mărirea uh, capitalului de care va dispune acest fond, pentru că toată lumea își dorește ca impactul acestui fond de investiții strategice să fie cât mai mare. Oratorul se întrerupte pentru că este o problemă probabil cu interpretarea din uh, <clears throat> limba germană. Bun, acum uh, interpretarea funcționează din cabina de germană. Eram pe punctul de a vă explica că în ceea ce privește finanțarea, Există și aici uh, un fir roșu, pentru că se dorește um, reducerea la maxim a impactului finanțării uh, uh, EFSI uh, uh, asupra altor programe precum um, conect, um, programul pentru conectarea Europei și Orizont 2020. Însă știm că avem nevoie de aceste garanții, ele trebuie să fie uh, necondiționate, irevocabile nimeni nu poate acum să uh, mai pună sub semnul întrebării sursele din care vor fi prelevate fondurile ce vor servi drept garanții. Deci mi-a fost destul de ușor să lucrez asupra acestor amendamente pentru că vă spuneam că există un obiectiv comun a acestor amendamente privitor la finanțare pentru uh, a nu fi afectate prea mult celelalte linii bugetare de unde vor fi prelevate fonduri. Noi însă trebuie să fim foarte atenți. Nu trebuie ca acest plan să-și piardă din uh, fiabilitate, din credibilitate. Știu că există puncte de vedere divergente apropo de aceste garanții, apropo de aceste 16 miliarde, dar eu cred că putem să le acordăm fără să mai impunem condiții suplimentare. Vă rog frumos să faceți liniște cere oratorul. Eu încă nu mi-am terminat uh, intervenția. Yeah. Also, äh, äh, also die Übersetzung ist miserabel. Traducerea este mizerabilă, se întrerupe într-una, nu este fluentă. Dacă cabinele vor să ne încurajeze să nu mai vorbim într-una, eu cred că ar fi bine să fie și în cabină cineva care sună mai frumos. I'm sorry, I'm not in the condition to judge the quality of the German Președintele, eu nu sunt în măsură să evaluez calitatea interpretării din limba germană. Vă rog să lăsați pe interpret să lucreze în liniște și cred că totul va fi uh, uh, ok. Bem, vou continuar em português. Vou tentar uh, acabar uh, uh, a, a intervenção. Am să continui intervenția mea în limba portugheză. Spuneam că îmi doresc acest plan să fie fiabil să fie credibil, pentru că numai așa acest fond va putea să-și atingă obiectivele. Este pentru că noi am spus că această garanție nu trebuie să fie supusă altor condiții, trebuie să fie irevocabilă și nimeni nu pune sub semnul întrebării nevoia acestor garanții de până la 16 miliarde de euro. Dar vrem să se minimizeze impactul asupra Orizont 2020, uh, uh, conectarea Europei, S-a vorbit despre ce se va întâmpla cu um, surplusurile anuale, ce se va întâmpla cu banii care au fost puși în rezervă. Deci există foarte multe uh, sugestii în acest sens, dar e foarte important să ajungem la un compromis cu Comisia și Consiliul. În momentul în care Uh, planul va fi revizuit în anul 2017. Atunci, noi vom încerca să ajungem la o soluție de compromis care să fie una cât mai solidă cu putință, deoarece ne dorim ca programele care au fost uh, finanțate, programele care au fost folosite să poată să fie preluate în uh, revizuirea 2017. Deci, cu alte cuvinte, acele linii bugetare din care s-au prelevat fonduri pentru a se constitui garanția ar trebui să fie avute în vedere în momentul revizuirii în 2017 și să se refacă um, rezerva pentru aceste linii bugetare care, între ghilimele, au avut de suferit uh, inițial. Deci, pe ansamblu, nu vor exista pierderi. Pentru că fondul de garanții poate să fie constituit pe o perioadă destul de lungă și noi am spus că acest fond de garanții trebuie să fie constituit și în timpul viitorului cadru financiar plurianual, știind că uh, nu uh, avem nevoie de totalul sumei uh, în um, anii următori, deci avem o perioadă suficient de lungă pentru a constitui acest fond de garanție pentru că este indispensabil să nu reducem și mai mult finanțarea pentru um, Europa 2020 și pentru Connecting Europe. În ceea ce privește alte aspecte, precum guvernarea fondului, selectarea proiectului, componența comitetului uh, de uh, selectare a proiectului, noi am făcut uh, mai multe propuneri în acest sens. Cel mai important este că acest comitet care se va ocupa de selecționarea proiectelor trebuie neapărat să fie independent. Nu trebuie să existe instrumentalizare politică a membrilor acestui comitet director. Există de asemenea puncte divergente ce privește actele delegate. Va trebui să ne gândim de la caz la caz nu trebuie însă de fiecare dată să reinventăm roata, nu trebuie să discutăm pentru fiecare act delegat în parte. Trebuie să ne gândim la interesul superior și anume fiabilitatea și buna funcționare a acestui fond. Nu trebuie să avem prea multe criterii de îndeplinit pentru a permite unui proiect să fie eligibil. Dacă ne gândim la criterii precum uh, surplus de calitate, potențial de creare de locuri de muncă, potențial de creștere economică, asemenea criterii ar trebui să fie suficiente pentru a determina alegerea unui proiect. De asemenea, principiul uh, um, um, unui cumul de uh, uh, surplusuri este important, atât pe plan uh, tehnic cât și pe plan economic. Noi credem că acest fond este unul credibil, că totul se va încheia până în luna iunie, maxim la mijlocul lunii iunie, toată munca trebuie să fie finalizată și, cum spuneam, trebuie să uh, integrăm uh, finanțarea acestui fond și în următorul cadru financiar multianual. Mulțumesc încă o dată raportorilor din umbră pentru tot sprijinul lor. Sunt convins că vom reuși și vreau să mulțumesc și colegului Bulman, care și el a muncit din greu la acest dosar. Vă mulțumesc. Now the floor. Mulțumesc, domnule Fernandez. Domnul Udo Bulman are cuvântul. Fiat. Stimate domnule președinte, stimați domnilor președinți, stimați uh, colegi, uh, Jose Manuel are dreptate. Într-adevăr, uh, Raportorul și colegii care au contribuit uh, de la celelalte comisii au contribuit la această muncă. După cum uh, s-a spus, avem aproape 2000 de amendamente, ceea ce arată clar cât de mare este interesul față de acest raport. Mulțumim colegilor mult pentru implicare. Într-adevăr, e un subiect care merită. E vorba de o contribuție la cultura noastră democratică colegi este un semn că în Parlament colegii se implică în această activitate. Este foarte important să desfășurăm o muncă de calitate și să și respectăm termenele despre care a vorbit Jose Manuel. Aș dori din capul locului să fac o remarcă vom atinge eficient acest obiectiv măreț numai dacă păstrăm acest spirit pozitiv al compromisului și pe viitor în munca noastră politică. Acest lucru se simte dincolo de granițele comisiilor și ale grupurilor și vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că, într-adevăr, e un subiect care merită. Ne așteaptă pe noi toți foarte multă treabă, la fel pe colegii din secretariat, dar avem în plus foarte multe persoane care ne ajută și cu care nu ne întâlnim în fiecare zi, spune uh, domnul deputat. E vorba de serviciile de traducere și de colegii care ne uh, interpretează în reuniune Știm că presiunea este mare și doresc să mulțumesc foarte mult tuturor cabinelor pentru munca excelentă. Mulțumim și noi foarte mult. Uh, este și spun asta și pentru colegul Langen în numele lui și al meu. Haideți să ne apucăm acum de treabă și uh, să încercăm să luăm uh, argumentele unul câte unul fiecare element structural în parte. Un domeniu important de subiecte despre care trebuie să discutăm este modul în care se va negocia acordul între comisie și uh, instituții. Când ne uităm la uh, amendamentele colegilor, se vede că linia pe care a propus-o raportorul este susținută în general. Există diferite diferențieri, există colegi mai ambițioși care spun um, că EFSI ar trebui să aibă personalitate juridică proprie. Nu știu, nu mi se pare neinteresantă această propunere, mai ales dacă ne gândim la viitor, putem să câștigăm din acest lucru dar nu știu dacă într-un timp atât de scurt se poate pune pe picioare așa ceva, dar cu siguranță este o discuție pe care trebuie să o avem uh, între raportorii din umbră. Cred că este o propunere foarte importantă din partea PPE și care e susținută de mulți, și anume să avem un uh, Consiliu în care să fie implicați toți cei de la bănci, toți intermediarii care lucrează în acest proiect, toți cei care vor juca un um, rol în această uh, în toată această infrastructură. Următorul subiect. Cum ne putem asigura că avem suficiente volume de finanțare în acest, în acest fond? Colegii au dreptate atunci când spun că statele membre nu s-au arătat până acum capabile să investească, capabile sau dornice să investească într-o asemenea măsură și uh, cred că trebuie salut, să salutăm ideea că cel puțin uh, mulți ne-au asigurat uh, că vor folosi băncile naționale de investiții sau platformele naționale de investiții pentru a participa la fond. Și este foarte bine și cred că trebuie să um, susținem colaborarea dintre autoritățile de reglementare europene, adică EFSI și autoritățile care gestionează EFSI de nivel european pe de o parte și pe de altă parte de nivel național și regional, uh, care să contribuie la asumarea răspunderii și mi se pare că și aici există un consens destul de mare între diferitele amendamente uh, de la liberali, sunt amendamente în acest sens, și Ramon a depus un amendament, mi se pare important și el, și anume că nu trebuie să uităm regiunile. Regiunile joacă un rol important atunci când vine vorba de găsirea unei soluții cât mai adaptate pentru subvenționarea IMM-urilor sau pentru o contribuție la proiectele de infrastructură. Eu sunt foarte de acord cu această idee și sper că vom găsi o majoritate cât mai largă pentru a susține această idee. Ceea ce mă duce cu gândul la următorul subiect și anume cum va arăta arhitectura acestei noi construcții. Uh, care va fi arhitectura steering board-ului și a Comitetului de Investiții și aici sunt diferite propuneri ale colegilor, diferite abordări, sunt unele idei de la PPE, unele de la S&D, unele contribuții de la Verzi, care doresc ca steering board-ul, comitetul director, să fie consolidat de la FDD am uh, văzut în multe amendamente sau la colegii de la ECR există propunerea, mai ales de la Sanders, uh, ca um, uh, Consiliul Director, Steering board să fie scos din această arhitectură, pentru că până acum BEI a putut juca un astfel de rol, a putut îndeplini o astfel de funcție. Nu știu, trebuie să vedem nu putem în același timp să și consolidăm comitetul director și să-l și scoatem din structură. E clar că trebuie să discutăm și să alegem o soluție. Eu cred că până una alta nu trebuie să eliminăm steering board-ul pentru că um, este un organ important și reprezintă pe cei care până la urmă vor um, avea răspunderea politică pe care noi le-o transferăm și care vor trebui să și execute uh, aceste proiecte uh, împreună cu Comisia și cu BEI. O idee s-a manifestat uh, în repetate rânduri și anume cât de deschis este acest fond pentru terți, cum se va dezvolta mai departe, cine trebuie și cine poate să contribuie cu bani la acest fond, am discutat foarte mult despre capacitatea de investiții, despre direcționarea investițiilor sau despre profilul investițiilor. Foarte mulți colegi au spus că um, capitalul privat uh, va fi probabil generat în special din afara Uniunii Europene, capital privat, care însă ar putea să modifice caracterul fondului. Avem iarăși aici propuneri foarte bune de la PPE, care ne convin mai mult și anume ideea de a introduce o separare între cei care spun vrem să dăm bani, dar nu dorim neapărat să și direcționăm uh, proiectele și mulți colegi au spus că investitorii nu ar trebui să se implice în politica fondului. și cred că trebuie uh, să luăm în calcul această idee. În legătură cu uh, Comitetul de Investiții, sunt mai multe propuneri aici, mai mulți colegi uh, s-au exprimat, de exemplu Sander a spus că acesta trebuie să fie independent și doamna Grezle a depus aici un amendament um, în care s-a legat de interesul public și uh, a spus că avem nevoie și de uh, posibilitatea de a um, trage la răspundere pe uh, aceia care investesc în fond și Verzi și uh, SND au ideea că ar trebui să fie reprezentate domenii de specializare cât mai largi printre experții respectivi și acest lucru mi se pare demn de susținut. Până când se va crea acest comitet, uh, va trebui să vedem uh, cine va fi directorul, cine va fi uh, vicepreședintele, însă tendința este că nu trebuie ca acest lucru să se facă fără implicarea Parlamentului, nu trebuie să se facă fără să se țină cont de orientările de investiții deci, când se va alege personalul, Parlamentul nu trebuie să fie exclus din procedura de selecție, pentru că noi jucăm un rol important pentru a garanta fondurile de la bugetul european. Cum uh, va funcționa tehnic uh, acest aspect trebuie să vedem, detaliile încă nu sunt puse la punct. Și același lucru poate fi spus și în legătură cu uh, continuarea acestui fond în viitor, dacă fondul va ajunge la un sfârșit firesc sau dacă va avea șansa să fie dezvoltat ulterior, există și aici diferite tendințe, diferite opinii, dar cred că mulți colegi cred că trebuie să existe după trei ani o verificare, o revizuire. Nimeni nu spune că trebuie să fie, in, să fie încheiat fondul indiferent de ce se va face. E clar că trebuie să continuăm și uh, să găsim o poziție echilibrată. Mulțumesc pentru atenție. Thank you to the rapporteur for the presentation. Mulțumim raportor. Acum raportorii din umbră și primul vorbitor este domnul Caras. meine Herren Vorsitzenden, ich glaube nicht. Domnilor președinți, nu cred că fiecare raportor din umbră trebuie acum să repete ceea ce s-a spus deja. Cel mai important este să continuăm dezbaterea și să aducem cât mai multe îmbunătățiri raportului. Să vedem în ce domenii putem să avem o poziție comună și în ce domenii nu suntem de acord. Ce s-a spus până acum sunt multe lucruri pe care le pot susține. Ambii raportori au lucrat foarte bine la raport și sunt de acord cu analiza lor. Avem aici o bază foarte bună. Și aș dori să fac trei observații. În primul rând, am citit în mai multe ziare că cifra amendamentelor este interpretată de opinia publică de parcă Parlamentul ar dori să blocheze fondul de garantare și să tragă de timp. Eu vreau să spun foarte clar că proiectul de raport și amendamentele nu înseamnă decât că o mare majoritate a acestui Parlament vrea acest fond și vrea să respecte calendarul și că dorim o ameliorare și la asta lucrăm. Sunt trei domenii decisive și anume, de unde vin banii, guvernanța și capacitatea uh, comercială de negociere, ca să nu fie doar un fond de garanție BEI+, ci să fie realmente un fond european de investiții orientat către viitor, ca să obținem creștere și ocupare și să um, fim un global player, un actor global în domeniul investițiilor. Asta e obiectivul nostru. Și aici are loc un proces democratic, în consecință. Și vreau să spun iarăși foarte clar, sunt amendamente care pun în pericol acest obiectiv și pe acelea noi nu le susținem. În al doilea rând, amendamentele de la grupul meu au fost depuse în conformitate cu două principii. Se garantează că banii ajung în acest fond fără condiții și uh, cât mai lin, da sau nu. Dacă nu se respectă acest principiu, atunci nu vom avea o siguranță a investițiilor ceea ce pune în pericol participarea investitorilor privați. Acest fond de garantare uh, și obiectivele fondului vor reuși să fie aduse la viață și să trăiască dacă vom reuși să stimulăm uh, investițiile și participarea privată la investiții. Al doilea principiu de bază este că deciziile trebuie să fie făcute independent și nu trebuie să existe niciun fel de implicare și de manevre politice, pentru că atunci investițiile private și proiectele private nu vor fi realizate așa cum trebuie. Și nu există nicio contradicție aici între o luare independentă a deciziilor și o implicare parlamentară. Nu există nicio propunere a raportorilor de ca noi să ne implicăm în alocarea proiectelor. Există propunere aici, în Parlament, de a consolida guvernanța, pentru că este vorba de bani pe care îi punem la dispoziție din bugetul Uniunii Europene. Și de aceea vorbim despre structura de guvernanță și despre actele delegate care nu contrazic în niciun fel luarea independentă a deciziilor. Și ajung astfel la al treilea domeniu, și anume în ceea ce privește guvernanța, în ceea ce privește băncile de investiții și platformele industriale și platformele tematice și în ceea ce privește bugetul, există o necesitate de negociere unde trebuie să se facă o analiză a proiectelor, după cum a spus și Udo Bulman, în funcție de niște compromisuri comune și vreau să rog pe toată lumea să lucreze în acest fel ca să putem continua cât mai bine și aștept cu nerăbdare colaborarea. Thank you. Now the... Vă mulțumesc. Acum, Eder Guardia Zaval. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sigur, nu voi repeta ce au spus antevorbitorii mei. Am discutat multe din amendamente, sunt de acord în ce privește orientările, linile de lucru, dar am putea poate profita pentru a lansa și niște mesaje în exterior. Domnule Caras și eu am uh, citit unele interpretări uh, cu, potrivit cărora uh, Parlamentul ar dori să blocheze fondul sau să încetinească progresul, ori uh, cele două amendamente mm, demonstrează tocmai contrariul. Parlamentul e cât se poate de interesat ca acest fond să capete contur, să uh, progreseze. Sigur însă că la nivel de buget lucrurile mai pot fi ameliorate. Fondul, eficacitatea pot fi ameliorate, dar și impactul său în ce privește adiționalitatea bună oară, dar și din, din punctul de vedere al impactului asupra bugetului european. Iată de ce la Comisia pentru Bugete și în grupul socialist am apărat o linie potrivit care încercăm să atenuăm impactul fondului de garantare asupra bugetului UE, mai ales în ce privește proiecte atât de importante cum sunt Orizont 2020 sau alte instrumente. Am uh, introdus, deci, și noi amendamente din partea grupului socialist, care vizează, cum spuneam, reducerea acestui impact, dar, firește, fără a pune în pericol planul de investiții ca atare și fondul său de garantare. Iată care ar fi primul nostru mesaj. Toți urmărim ameliorarea planului și nu uh, punerea lui sub semnul întrebării, pentru că acest plan de investiții trebuie să funcționeze și poate fi bun pentru Uniunea Europeană. Există două linii bugetare pe care noi le apărăm. Nu ni se pare nici bine, nici necesar să indicăm a priori de unde luăm banii pentru acest fond de garantare. Pentru noi ar fi mai logic să lucrăm an de an, dispunând la fiecare moment de uh, toate informațiile privind nevoile și uh, configurația bugetului. Abia uh, atunci vom putea vedea de unde luăm banii și cum putem minimiza impactul fondului asupra bugetului. Și anul 2015 este ilustrativ pentru motivul pentru care noi credem că această modalitate de lucru e cea mai bună. Programul ITER nu are nevoie de 490 uh, de milioane de euro, deci sunt bani disponibili care pot fi vărsați în fondul de garantare. Dacă am fi adoptat această decizie cu patru luni în urmă, nu am fi știut că acești bani de la ITER sunt disponibili și ar trebui să găsim bani altundeva. Și în fiecare an putem trece printr-o situație similară. Deci putem spune că avem un fond de garantare, dar la fiecare exercițiu bugetar anual uh, va fi uh, mai oportun să spunem de unde provin banii. Pentru noi nu e necesar de la bun început să avem um, acest uh, plasă de siguranță de câte o miliardă de euro. Sigur, e bine să avem o linie bugetară de aceste invocate 8 miliarde de euro e bine să avem o, o rezervă și să știm că în caz de în caz avem uh, bani deoparte, dar o miliardă e prea mult. Uh, intervine problema lichidităților. Bun, uh, dacă garantăm 16 miliarde cu aceste 8 miliarde puse deoparte, până la urmă bugetul oferă garanții mai mari decât acestea vis-a-vis -vis de uh, parteneri externi, de băncile de investiții. Și dacă 8-9% din bani sunt blocați, drept garanție, ce ne mai facem? Ce cu uh, cele 60 de miliarde? Garanția există. Iată pilonul principal al planului de investiții mm, trebuie să găsim mai puțin bani, așa încât bugetul lui să nu fie afectat și deci avem obligația de a găsi acești bani suplimentari. Iată mesajele din partea grupului socialist. Domnul Lulans acum. Thank you, Mr. Chairman, and as mentioned by... Mulțumesc, domnule președinte, cum au spus și colegii mei. Nu repet lucruri deja spuse. Uh, M-am exprimat în ședința anterioară, doream doar să semnalez trei lucruri, ca toată lumea să știe care e poziția ECR pe temele cele mai importante. 1. Vorbim de fonduri temporare. Deci, aceste lucruri trebuie specificate în text și avem amendamente în uh, acest sens. Și cum s-a spus de către toți colegii până acum, trebuie să fim atenți. Fondurile ESI nu pot fi direcționate în sensul politizării uh, finanțării proiectelor. Iar dacă mă uit la amendamentele colegilor, cred că sunt lucruri bune în aceste amendamente care pot fi preluate pentru noi, ca grup ECR. Ideea de a nu politiza acest lucru înseamnă că verificările ajutorilor de stat trebuie făcute. Apoi, structura de guvernanță e adevărat. Am dori să se elimine comitetul director, comitetul de pilotaj, dar ne-am dori un comitet de investiții consolidat, uh, suplimentat cu experți independenți. Și dacă e să privesc la amendamente, oră 837 din partea Corei Nivenheisen, ea vorbește despre un comitet de investiții care să lucreze în mod total independent iar 838 amendamentul spune uh, vorbește despre selecția programelor. Deci, practic, în mai multe grupuri politice există amendamente care merg în aceeași uh, uh, direcție. Deci, fond temporar, fără politizare și, în al treilea rând, valoare economică adăugată. Dacă mm, ne dorim investitori privați, trebuie să ne asigurăm că pentru ei va fi interesant să-și pună banii în plan dar dacă mă uit la amendamentele altor grupuri, bunoară PP, domnul Hockmar vorbește despre proiecte comercial viabile sau domnul Balț, proiecte viabile din perspectiva economică, dar chiar și uh, SND vorbește despre proiecte viabile, domnul Gualtieri, chiar amendamentul dumneavoastră. Nu se poate găsi finanțare privată fără uh, garantare. Amendamentul dumneavoastră. Cum spunea și domnul Bulman, putem găsi compromisuri, dar lucrurile trebuie să fie limpede, că pentru noi politizarea este un factor cheie. Nici o politizare nu poate să intervină în discuții. Și aș încheia spunând că Trebuie să repetăm ori de câte ori vorbim de EFSI, acest fond nu trebuie să fie o alternativă la reformele structurale și pentru uh, finanțe uh, publice chipzuite în statele membre. E important de subliniat acest lucru din nou și din nou. Mulțumesc! Mulțumim! Într-adevăr, amendamentele mele sublinează nevoia de adiționalitate. Nu e chiar același lucru, dar mă bucur că m-ați citat și că mi s-a părut convingător amendamentul meu următorul vorbitor, domnul Ashworth. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe cu câteva observații, dacă îmi permiteți. Cred că este un program ambițios, inovator și trebuie observat că, fără măcar să plătim un euro, anunțurile B și uh, ale Comisiei au uh, relansat încrederea și susținerea pentru economie, deci vom susține uh, poziția Consiliului și a Comisiei în termen general. Ca și colegii mei, doream să subliniez că planul de investiții nu trebuia în niciun caz să submineze uh, CFM-ul și uh, unii colegi încearcă să sporească finanțarea uh, pentru uh, CFM. Știm că diavolul e în detalii și e clar că e nevoie de mai multă nuanțare și mă gândesc că unele amendamente vor ajuta în acest sens. O altă observație? O atenționare mai degrabă? În ce privește relansarea economică, e practic un taburet cu trei picioare. Mm, creșterea și ocuparea vor beneficia în mod limitat dacă statele membre nu vor face reformele necesare în acest sens. Câteva clarificări. Ținând seama de uh, riscurile inevitabile, mă tem de sursa fondului de garantare și sunt de acord cu colegii care au invocat programul Orizont 2020. Cifrele arată bine. Um, au fost uh, introduse amendamente foarte bune din partea colegilor și le susțin. Eu cred că trebuie discutate în detaliu. În al doilea rând, cred că rețelele de distribuție sau metodologia trebuie să mai bine înțelese și, în fine, ca și alți colegi, aș sublinia că Parlamentul nu va avea uh, niciun rol în alocarea fondurilor și acest lucru, într-adevăr, nu trebuie politizat și ar fi, pe de altă parte, corect ca Parlamentul, ca și uh, instituție corresponsabilă să fie și ea expusă în mod egal la riscuri. Ar trebui să putem analiza rezultatele alături de Comisie și BEI în ce privește performanța fondului. Vă mulțumesc! Mulțumim! Acum, în numele grupului ALDE, domnul Tremosa. Președinte, dear colleagues, uh, just uh, a few minutes. Uh, doar câteva cuvinte, stimați colegi, pentru că toți am redactat amendamente și aș reaminti trei idei principale. Mai întâi, grupul liberal are o obsesie, iar eu, ca un me- liberal mediteranean, trebuie să declară o prioritate. Cred că toți trebuie să fim de acord să dăm prioritate proiectelor transfrontaliere atunci când vorbim de un plan de investiții european. Și aceste proiecte trebuie să abordate încercând să atragem investiții private. Și deci trebuie să punem pe masă proiecte care aduc o valoare adăugată la nivel european. Asta înseamnă că aceste proiecte trebuie să fie în măsură să uh, creeze un profit economic și social în termen de creștere și ocupare. Cred că putem uh, utiliza eforturile din ultimii cinci ani din acest Parlament, pentru că, vă reamintesc, în ultimii cinci ani, Parlamentul, Consiliul și Comisia au căzut de acord asupra uh, proiectelor TNT și Cele trei instituții europene au analizat, discutat, uh, au votat și au căzut de acord asupra unor proiecte cu uh, valoare adăugată în domeniul energiei și al transportului, proiecte transfrontaliere exist și cred că dacă nu ne amintim de toată munca noastră din ultimii cinci ani, dacă nu prioritizăm aceste proiecte în planul de investiții, riscăm ca în anumite state membre lucrurile să meargă ca de obicei, business as usual, în termen de investiții. Asta e ideea mea în numele grupului ALDE și iată de ce în oară când discut cu deputați uh, de la PP, ei spun nu trebuie să identificăm nimic și nu trebuie să dăm prioritate niciunui uh, aspect. Poate că e bine pentru acele state în care proiectele de investiții sunt selectate uh, potrivit unor analize cost-beneficiu, dar e riscant în cazul altor state membre unde așa ceva nu se întâmplă și v-aș reaminti că am votat cu două săptămâni în urmă raportul BEI pe anul trecut și există un vot majoritar al acestui Parlament pentru un proiect concret din Spania, proiectul Castor, uh, finanțat prin BEI, E o mare întreprindere care a luat banii și a investit în proiect și acum uh, el trebuie uh, stopat pentru că în Catalonia a provocat uh, cu tremure. Așa ceva nu trebuie să se mai întâmple în totală lipsă de transparență. Trebuie, iată, de aceea tocmai să identificăm proiecte transfrontaliere și proiecte cu valoare adăugată europeană. E o obsesie, o asum. Știu că uh, am tot repetat acest lucru, Niciun alt grup nu invocă așa ceva. Au făcut treaba bună raportorii și cred că putem ameliora textul și să răspundem solicitărilor cetățenilor care își doresc mai multă Europa, pentru că știu că va fi o Europa mai bună. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Acum am să cedez președinția prietenului meu, Jean Artui. Mulțumesc, Roberto. Domnul Torvalds cred că este absent, așa încât îi dau cuvântul doamnei Niriana. Just a few points really from um, the GUI NGO. Dar câteva observații din partea grupului nostru. Munca raportorilor este excelentă, trebuie salutată, dar mai rămân multe de făcut. N-are sens să repet tot ceea ce s-a spus deja și eu sunt îngrijorată de impactul asupra bugetului, făcând membra Comisiei, Comis Comisiei pentru Bugete, dar eu sunt foarte interesată de amendamentele care vizează IMM-urile și cooperativele sociale. Și eu cred că întreprinderile sociale, IMM-urile și cooperativele nu ar trebui uh, să fie cumva pe al doilea plan și să li se spună uh, cuvinte frumoase, dar de fapt acestea să nu se concretizeze. Deci trebuie să fim atenți la aceste aspecte. În ceea ce privește cercetarea și inovarea, noi am văzut că acestea sunt motorul redresării economice și atunci trebuie să fim um, atenți pentru că um, lipsurile de la orizont 2020 datorate implementării um, EFSI ar trebui să nu fie de lungă durată. Trebuie să avem o politică transparentă, politica de finanțare să fie transparentă, avem condiții de accesibilitate raționale și avem, bineînțeles, nevoie și de condiții de calitate. Toate regiunile care riscă să nu fie incluse într-o primă instanță, să aibă cumva o a doua șansă, trebuie să vedem care sunt eventualele lacune din perspectiva socială a aplicării acestui fond. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc. Domnul de Mersi nu este în sală. Domnul Guttige, domnul Vali. Domnul Margal, comentarii fără microfon din sală. Ah, Monsieur Lambert. Domnul Lambert, noi suntem uh, și pentru Econ și pentru bugete. Deci l-am locuit pe raportorul din umbră de la vers. Aveți cuvântul, domnule Lambert. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în engleză. Nici eu n-are sens uh, să spun că toată lumea dorește să existe cât mai multe investiții și acestea să fie peste tot în Europa, că trebuie să finanțăm um, reformele structurale. Poate că nu suntem însă de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește um, tipul de reforme structurale de finanțat. Dar bineînțeles că fondurile structurale sunt strâns legate și de reformele structurale, sunt practic independente ne-am uitat la mecanismul uh, acestui uh, plan. Uh, ni se pare că um, toate instrumentele de finanțare, efectul de mm, pârghie, pot să ne dea motive de optimism, eu am să mă concentrez pe câteva amendamente. Mai întâi, noi credem că trebuie să avem investiții țintite nu după criterii politice, ci care să țină cont de plus valoarea economică reală. Cu alte cuvinte, noi ne-am dorit să direcționăm investițiile în funcție de obiectivele uh, strategice din Europa 2020. Dacă avem încredere în strategia Europa 2020, atunci trebuie să orientăm uh, uh, finanțările în funcție de acestea. De asemenea, trebuie să favorizăm acele investiții care vor uh, avea um, un, um, o rentabilitate cât mai mare. Ce sens are să finanțezi ceva care deja s-a dovedit a nu funcționa sau a nu fi rentabil? Deci uitați-vă cu atenție la amendamentul 740. Uh, În ce privește IMM-urile și uh, întreprinderile sociale și cooperativele, uh, acestea trebuie să fie favorizate pentru că ele sunt cele care au dificultăți în a accesa uh, piața capitalului, în a beneficia de credite și finanțare, deci uh, asupra lor trebuie să ne concentrăm. Vrem de asemenea să prevenim situații în care din EFSI uh, se finanțează uh, tehnologii ale trecutului. Trebuie să ne um, uh, orientăm către tehnologii ale viitorului, tehnologii ecologice și sunt de acord cu ce spunea domnul Ashworth. Noi nu vrem ca legislatorii să se transforme în niște micromanager. Nu acesta este rolul lor. Bineînțeles că nu vrem să le dăm un cec în După părerea noastră, ar trebui să înscriem în uh, regulamentul FC uh, regulile de guvernare. Actele de delegate vor fi de asemenea un instrument de gestionare, dar să nu uităm că acestea sunt supuse controlului colegislatorilor. și Parlamentul European trebuie să fie bine informat și s a depus amendamente în acest sens. Trebuie, de asemenea, să aibă un cuvânt de spus în ce privește guvernarea fondurilor, pentru că noi nu vrem să uh, dăm un cec în alb comitetului director. Iar cei care se vor ocupa de gestionarea acestui fond uh, trebuie să înțeleagă că trebuie să existe o legătură între obiectivele fixate și rezultatele concrete atinse, va trebui, o evaluare este indispensabilă și să vedem în ce măsură um, obiectivele fixate inițial s-au dovedit realiste. Avem nevoie de garantarea bunei utilizări a acestui fond și um, să fim atenți și la intermediar. Credem de asemenea că Parlamentul trebuie să numească Um, directorul executiv al acestui fond. În concluzie, vreau să mai spun câteva cuvinte și Ernest va adăuga mai multe în această privință, apropo de sursele de finanțare. Noi suntem îngrijorați deocamdată, pentru că la Comisia de Bugete am constatat că noi luăm bani de la linii bugetare care oricum erau orientate către finanțare. Connecting Europe și Orizont 2020 deja erau proiecte orientate către investiții. Deci, de ce nu luăm banii din alte secțiuni bugetare sau din um, um, rezerve sau din um, surplusuri de la anumite linii bugetare? De ce să privăm de finanțare programe care deja există, care funcționează și uh, care oricum, uh, în esență, erau uh, programe de investiții? Încă o dată, în ceea ce privește folosirea actelor uh, delegate pentru uh, tot ceea ce ține de um, competența Comisiei și a Băncii Europene de Investiții, noi suntem de acord pentru că actele delegate sunt uh, um, monitorizate de către colegislatori, dar să nu facem după modelul Chinei. Am văzut că um, gestionarea centralizată nu este neapărat rețeta de succes, trebuie să existe un contact direct cu autoritățile locale, cu oamenii de pe teren, cu toți actorii implicați, astfel încât proiectele care vor fi selecționate să aibă un adevărat impact uh, economic. În ceea ce privește Comitetul de Investiții, dacă avem doar oameni în sectorul financiar acolo, nu este bine. Nu vorbim aici doar de finanțare, vorba de crearea de plus valoare pentru societăți, um, plus valoare uh, Um, ecologică, um, socială, economică și de aceea noi ne dorim ca um, componența Comitetului de Investiții să ilustreze uh, această nevoie. Avem motive serioase de îngrijorare în ceea ce privește felul în care vor fi uh, partajate aceste investiții, pentru că tare mie că regiunile care, și țările care au cel mai mare nevoie de aceste investiții, până la urmă nu vor beneficia de ele. Deci regulile Pactului de Stabilitate și de Creștere, așa cum sunt ele uh, redactate acum, vor împiedica uh, multe state membre să folosească acest plan pentru a-și cofinanța marile programe. Deci ar trebui să fim foarte atenți pentru ca nu cumva să trimitem banii acolo unde, uh, de fapt, deja există suficientă surse de finanțare și să privăm pe cei care um, au mai mare nevoie de ei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Margal, acum are cuvântul. Mulțumesc. Ca să completez ce a spus Filip, EFSI are o problemă de credibilitate. Acest lucru a fost afirmat uh, în mai multe rânduri, inclusiv și de raportori. Și munca noastră este să-i conferim uh, credibilitate, pentru că um, există aceste criterii, acest nivel ridicat de risc care trebuie avut în vedere noi ne-am dorit ca proiecte de calitate să fie susținute, să fie finanțate din EFSI, calitatea uh, um, să se măsoare și um, din perspectiva contribuirii uh, la stabilitatea zonei euro. Vreau de asemenea să insist asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și acesta ar trebui să fie un criteriu de luat în calcul și ar trebui să acordăm preferința uh, proiectelor care se desfășoară în acele regiuni cu șomaș foarte ridicat sau cu um, un PIB foarte scăzut. În ceea ce privește resursele, credem că trebuie ca finanțarea um, și cofinanțarea să se facă în mod foarte transparent, să ținem cont și de aspectele de gen, Să nu uităm că alți actori de pe piața investițiilor, ca de exemplu Banca de Dezvoltare um, Asiatică, are asemenea criterii uh, clar exprimate. Din perspectiva bugetului acum, de unde vor veni banii? Noi suntem de acord cu cei care consideră că trebuie să um, protejăm cât mai mult cu putință Orizont 2020 și Fondul European de Investiții și să folosim uh, Um, um, rezervele și ralurile pe care uh, le avem în buget. Și de ce să nu includem aici și surplusurile bugetare? Acestea sunt o sursă sigură de finanțare. În ce privește uh, redistribuirea fondurilor? Noi suntem de acord că ar putea fi luați bani de la ITER, de la politica agricolă comună și să existe și uh, o plafonare a uh, investițiilor directe și de asemenea să folosim și angajamentele de plăți care nu au fost uh, cheltuite din uh, um, cadre financiar multianual. Oricum, structura este foarte complexă, dar bineînțeles că putem să folosim și mobilizarea contingentelor din uh, rezervele de anumite linii bugetare. Acest lucru ar trebui să fie posibil și deciziile trebuie luate anual în funcție de bugetul uh, fiecarei uh, perioade. Trebuie să descentralizăm sistemul de selecționare a proiectelor și să existe um, o legătură strânsă cu partenerii implicați, cu actorii locali. Și um, atunci când există deja uh, um, proiecte care funcționează bine, să folosim acest uh, model și pentru proiectele finanțate din EFSI. Și credem că um, Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește uh, numirea comitetului director, a directorului executiv și evaluările trebuie să fie date publicității. În propunerea sa inițială, ni se spunea dacă vrem finanțare privată, atunci nu puneți condiții prea multe, uh, dar e bine să avem o monitorizare solidă din partea Parlamentului. Noi credem că, din potrivă, Parlamentul ar trebui să spună haideți să creăm un mecanism, un cadru uh, pentru atragerea investițiilor private și dacă acestea Um, vor să contribuie la reducerea disparităților regionale și la dinamizarea creșterii economice, atunci cu atât mai bine. Numai așa putem să rezolvăm criza ocupării. Mulțumesc! Merci! Mulțumesc! Domnul Valin nu este în sală. Domnul Zani. Mulțumesc, domnule președinte! Am să încerc să fiu foarte succint, am să insist numai pe punctele foarte importante, pentru că antevorbitorii deja au făcut um, analize exhaustive. Mai întâi referitor la guvernanță. Personal eu nu sunt foarte convins de faptul că trebuie să excludem o um, um, guvernare uh, politică a acestui fond. Fondul a fost o alegere uh, motivată politic, uh, și atunci, de ce să nu avem un control politic asupra acestui fond ca să atingem obiectivele pe care ne le-am fixat? Banca Europeană de Investiții în ultimii ani nu ne-a permis să atingem aceste obiective pentru că a finanțat uh, proiecte care au eșuat. Uh, proiectul Castor, de exemplu, uh, sau în Italia pot să finanțez proiectul podului peste um, um uh, strâmtarea Messina deci uh, avem nevoie de o orientare politică și de aceea vrem ca în comitetul director să fie inclus câte un reprezentant din fiecare stat membru ca să se asigure că acest fond urmărește obiectivele pe care le-a fixat Uniunea Europeană, mai ales în ce privește asigurarea creșterii sustenabile și asigurarea creșterii ecologice. În ce privește responsabilitatea pe plan democratic, punct fundamental atât pentru guvernanță cât și pentru investiții. Parlamentul fiind unica instituție a cărei reprezentanți sunt aleși direct de către cetățeni, trebuie să exerciteze un control democratic. Trebuie să avem ultimul cuvânt în ceea ce privește um, proiectele um, care vor fi evaluate de Comitetul de Investiții. În ceea ce privește tipul de investiții, noi suntem de părere că ar trebui să existe o reechilibrare între fondul care va fi, uh, banii care vor fi dedicați infrastructurilor și banii dedicați IMM-urilor. Noi vrem ca cea mai mare parte a acestor bani să fie destinați IMM-urilor, adevărator IMM-uri, pentru că ele reprezintă quasi totalitatea sectorului productiv și a economiei reale peste tot în Uniunea Europeană. Trebuie să ne concentrăm pe acest tip de întreprinderi, mai ales pe întreprinderile noi uh, care inovează, care investesc în cercetare și tehnologie, care creează tehnologia nouă, care garantează progresul nu numai economic, ci și social pe termen mediu și pe termen lung. Acesta trebuie să fie unul dintre obiectivele acestui fond. Privitor la criteriile de investiții, colegii deja au spus câteva cuvinte în acest sens. Aici am putea găsi un consens. Trebuie să privilegiem acele domenii care au avut cea mai mare nevoie de investiții în ultimul timp și care um, au întâmpinat dificultăți în a găsi aceste investiții. Europa trebuie să um, aibă obiective foarte bine țintite pentru acest fond. Din această perspectivă și noi ne dorim să există o implicare a autorităților regionale în procesul decizional, pentru că ele sunt cele care cunosc cel mai bine realitățile locale și știu unde uh, s-a făcut simțită uh, cel mai mult nevoia de investiții. Încă un punct foarte important, transparența. Insist, un punct deosebit de important, ținând cont de ultimele criterii pe care le-a publicat Banca Europeană de Investiții. Eu sunt nițel îngrijorat căci cu numai câteva săptămâni înainte de lansarea acestui fond, criteriile pe care le publică BEI sunt mai degrabă de speriat. Eu cred că pe acest punct trebuie să găsim un compromis ca să garantăm uh, transparență în momentul în care sunt alese proiectele și obiectivele fondului. Încă un punct, garanția. Mie mi-este foarte greu să-mi dau seama cum putem să împăcăm obiectivul de a avea o garanție sigură și solidă pentru a atrage investițiile private cu o procedură care, de fapt, va uh, uh lua uh, bani pentru a constitui această garanție din alte uh, surse. Eu cred că ar trebui să știm încă de la bun început ce fonduri vom lua, de unde, pentru a uh, finanța această garanție, pentru a acorda Uh, siguranța întregului proces, pentru că altfel vom genera doar incertitudine. Atât în ceea ce privește fondul și garanția, deci incertitudine pentru investitorii privați, pentru că se vor întreba de unde vor veni banii și apoi și incertitudine pentru întreaga procedură bugetară. Pentru că știm că este foarte greu să vedem de unde să luăm acești bani. Din această perspectivă, după părerea mea, este indispensabil să fim siguri cum va fi constituită această garanție, cum va fi finanțată, ca să uh, dăm o perspectivă clară investitorilor. Urez mult succes tuturor, tuturor grupurilor, căci avem mare nevoie, avem multe de făcut, timpul e scurt și e greu să uh, faci totul bine. Aceasta va fi abordarea noastră. Mulțumesc! Merci, nous avons entendu. Mulțumesc. I-am ascultat pe raportor, domnul Fernandez și domnul Bulman, pe toți raportorii din umbră. Acum deschidem dezbaterea pentru ceilalți colegi care doresc să vorbească. Și începe doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor și să le ofer tot sprijinul meu moral și politic, pentru că, într-adevăr, pornim de la o bază foarte bună. Aș dori, în primul rând, să mă alătur certitudinii exprimate de domnul Caras și de doamna Gardia Zabal în ceea ce privește voința Parlamentului de a ajunge uh, la uh, un rezultat bun și de a respecta termenele și, de asemenea, de a lucra cu o credibilitate maximă și cu foarte multă seriozitate pentru a uh, duce la bun sfârșit acest plan. Eu aș avea trei lucruri de spus pentru a ameliora acest fond. În primul rând, ca membra Comisiei pentru Bugete, mă interesează impactul acestui plan asupra bugetului. Fondul de garantare este legat de bugetul Uniunii, ceea ce e foarte bine. În legătură cu ce au spus uh, colegii, acest lucru este în sine o garanție importantă care permite tocmai uh, să nu apară semne de întrebare. Deci nu sunt probleme la corelarea cu bugetul. În ceea ce privește linia bugetară aleasă, asta pune probleme și am spus-o de mai multe ori. Dacă ne uităm la proiecțiile Consiliului European uh, pentru cercetare, constatăm că ar apărea probleme grave pentru cercetare dacă s-ar folosi liniile legate de orizontul 2020, deci trebuie să rezolvăm această problemă. Propunerea de flexibilitate bugetară ar permite, după părerea mea, o arbitrare optimă uh, pe o bază anuală și aș dori să revin la ce spunea colegul nostru. Cred că este foarte bine Uh, să ne dăm seama că riscăm să introducem uh, stabil instabilitate pentru investitori. Dacă garanția este legată de bugetul Uniunii, sprijinită pe bugetul Uniunii, atunci e clar că e foarte solidă. Apoi, trebuie să profităm de șansele bugetare care se prezintă în fiecare an, cum a spus și doamna Gardia Zabal. Deci nu cred că sunt riscuri aici. Și la fel, sunt de acord cu ideea să nu ne atingem de cele 16 miliarde, după cum spunea domnul Fernandes, din fondul de garanție sau pe baza fondului de garanție, dar ca 50% din aceste 16 miliarde să fie legată de buget, susținută de buget, mi se pare arbitrar ca și 3% subvenții publice. E o cifră oarecare, îl puteam la fel de bine să nu avem această susținere de 50%, ci de 30, 40, 25% și să nu se schimbe nimic, pentru că sunt mecanisme care funcționează foarte bine în acest fel. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc despre condiționalitate. Înțeleg ce spune domnul Fernandes în legătură cu precauțiile care trebuie luate ca să nu fie blocate sau amputate anumite proiecte sau chiar excluse din capul locului. Cred că trebuie să avem grijă cu obiectivele noastre prioritare, să nu le dăm uitării, mai ales ocuparea. E un fel de eufemism, facem acest plan de investiții, nu se poate Uh, să nu există o condiționalitate legată de ocupare e o problemă pentru mine. Apoi, în ceea ce privește alegerea proiectelor, sunt într totul de acord cu ce s-a spus. Ideea de a ne baza pe linia 2, Orizontul 2020 sau mecanismul conectarea Europei riscă să nu creeze adiționalitate, ceea ce e foarte important. Și sunt de acord cu un lucru scris de altfel și la articolul 5 în legătură cu plus valoarea uh, Um, ecologică și socială. Apoi am depus amendamente legate de băncile de investiții, nu doar pentru că doresc descentralizare, ci pentru că s-a demonstrat că regiunile și băncile locale de investiții sunt cele care uh, sunt cel mai aproape de IMM-uri. Și s-a demonstrat că proiectele IMM-urilor sunt cele care generează cele mai multe locuri de muncă. Așadar, avem aici uh, o mare ameliorare. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Depre, care vorbește în nume propriu și îl înlocuiește pe domnul Torvalds, care este raportor din umbră la Comisia pentru Buget. Mulțumesc, domnule președinte! Îl locuiesc pe domnul Torvalds, uh, Shadow, Uh, și um, cer scuze că am întârziat, uh, am avut uh, o problemă azi dimineață. În primul rând, aș dori să subliniez următoarea idee. Fondul European de Investiții Strategice propus de domnul Juncker este un instrument nou și considerăm că un instrument nou nu trebuie să fie abordat încercând să introducem în el toate, instru- toate instrumentele tradiționale din programele pe care le susținem de obicei. După părerea noastră, ce este nou trebuie tratat într-un mod nou. Nu trebuie să încercăm să reintroducem în permanență, în toate dispozițiile, elemente uh, în curs, niște programe finanțate din alte părți. Un instrument nou necesită o abordare nouă. Asta ar fi primul element și trag o concluzie legată de criterii. Considerăm că criteriile care trebuie să uh, fie aplicate în selectarea programelor sunt criterii care, în primul rând, nu trebuie să contrazică adiționalitatea. Acesta nu este un instrument de coeziune, ci un fond de investiții strategice, deci trebuie să uh, financeze investiții care nu sunt acoperite de mecanismele uzuale. În al doilea rând, e vorba de investiții cu grad mare de risc, iar investițiile cu grad mare de risc uh, nu sunt deloc previzibile. Nu poate nimeni ști ce, în ce fel uh, va fi influențată ocuparea de ele. Să vă dau un exemplu. Într-un proiect de cercetare, dacă am fi întrebat uh, câte locuri de muncă ar crea acel proiect de cercetare, nu ar fi știut nimeni să spună, dar proiectul respectiv creează foarte multă creștere și ocupare la ora actuală. Cred că trebuie definite criteriile care să nu convergă cu obiectivele strategice ale fondului. Chiar dacă aceste obiective trebuie să uh, convergă cu obiectivele generale și cu prioritățile Uniunii Europene în general. În al treilea rând, Credem că dacă dorim ca acest fond să aibă toate șansele să fie ceva nou și să creeze elemente care nu există acum, credem că organele uh, fondului trebuie să fie libere de orice interferență politică. Am auzit că mulți colegi doresc să fie introduși reprezentanții ai statelor membre în comitetul director. Ce vreți? Să meargă toți acolo ca niște câini de pază și să spună, a, păi nu, eu n-am primit uh, nimic de banii pe care i-am investit. Și nu putem, nu sunt deloc susținute regiunile pe care le reprezint eu? Asta înseamnă să contrazicem complet abordarea care creează acest fond și obiectivele lui. Tot pentru acest principiu de non-interferență politică avem o rezervă în legătură cu un lucru care este prevăzut în documentul raportorilor pe care doresc să-i felicit oricum pentru munca lor, uh, deci, avem o rezervă în ceea ce privește implicarea Parlamentului European în numirea anumitor responsabili și experți. O să încercăm în comisiile parlamentare să evaluăm calitatea experților care se vor pronunța pe proiectele de investiții. Păi ce criterii o să aplicăm? Ă, Afilierea politică, trecutul lor, ce o să ne povestească despre succesul lor sau eșecul de până acum? Cum o să facem această apreciere? Pentru că eu nu înțeleg cum o să reușim. Și nu cred că e cazul. Treaba noastră este să asigurăm coerența acestui instrument și să avem grijă ca mijloacele de care are, ca fondurile de care are nevoie ca să funcționeze, să-i fie alocate. Deci avem o rezervă extremă, inclusiv uh, asupra amendamentelor propuse de cei doi raportori privind intervenția instituției noastre în selecționarea uh, directorilor și în orice caz în selecționarea experților. Mi se pare un nonsens absolut. În legătură cu finanțarea, cred că elementul esențial pentru toți investitorii potențiali nu este mecanismul prin care vom garanta fondul, ci garanția, fond, garanția că fondul de garantare va fi uh, finanțat. Și aici sunt două criterii importante, dincolo de ceea ce trebuie să financeze BEI, uh, E vorba de faptul că global garanția poate să ajungă la 8 miliarde, deci 16 miliarde și că 8 miliarde vor fi mobilizate din buget. Știu că unii au rezerve, dar noi nu avem, noi considerăm că suma de 8 miliarde este foarte bună. În ceea ce privește uh, căile de finanțare a garanției, sunt de acord cu colegii, cred că există un consens destul de mare care dorește să respecte propunerea Comisiei și anume să se ia banii din orizontul 2020 și din mecanismul conectarea Europei. Ce trebuie să ne călăuzească pe noi aici este ca trebuie să facem tot ce e necesar pentru ca fondul să funcționeze și, să, și înainte de a uh, ne apuca de program, trebuie să epuizăm toate posibilitățile bugetare. Și de altfel aș vrea să spun unor colegi, pentru că știu că pe mulți îi preocupă acest lucru, ei consideră că dacă nu se introduc în dispozitiv articolele 18 și 19, se slăbește garanția. Ba deloc! Nu doar articolele 18 și 19 ne vor uh, face să scăpăm de uh, anualitatea bugetară. Trebuie ca în fiecare an, indiferent de mecanism, uh, indiferent de ce trecem noi inițiativa noastră, să se pună la dispoziție fondurile necesare, iar uh, articolele 18 și 19 nu aduc decât o singură garanție și anume uh, că uh, se vor lua banii de la Orizontul 2020 și de la mecanism. Dar apoi, după ce noi am decis că vom alimenta fondul cu sumele prevăzute, mecanismul anualității în ambele cazuri prezintă aceleași constrângeri. Deci nu cred că are sensul să uh, Uh, cedăm șantajului făcut de unii care spun că fondul va, își va pierde credibilitatea dacă nu avem articolele 18 și 19. Și o ultimă problemă în legătură cu care nu ne-am hotărât cum să ne poziționăm este acordul între BEI și Comisia Europeană. Nu știm dacă acesta va îmbrăca forma unui act delegat, pentru că există și avantaje și dezavantaje. Dacă mi-amintesc eu bine, există avantaje pentru că um, e un aspect tehnic, dar există și dezavantaje și anume în actele delegate există foarte multă incertitudine. Și anume, la un moment dat, Parlamentul va putea să pună capăt unui act delegat. Ce situație va apărea atunci? Deci, vă rog frumos, înainte să o luăm pe această cale, haideți să ne punem de acord între noi, să discutăm aprofundat, să vedem cât e de oportun să procedăm așa, pentru că putem asigura și transparența și controlul parlamentar la cel mai înalt nivel, fără să uh, aplicăm această tehnică. Cam atât aveam de spus, domnule președinte. La parole Mulțumesc. Domnul Droje. Eh, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jestem posłem... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Eu sunt raportor la Comisia de Cultură pe acest subiect. E sigur vorba de o microcomisie față de importanța acestui fond, dar aș dori să aduc și contribuția noastră la discuție, pentru că discutăm astăzi despre un proiect extrem de important. Și aș vrea să spun foarte clar. Avem uh, de a face cu un fond care nu trebuie să fie atât de complicat structurat. Eu așa înțeleg și am senzația că toate grupurile încearcă să discute din nou finanțarea, efectele secundare și aș vrea să spun un lucru în acest context. Uh, pe care, un lucru pe care poate n-ar trebui să-l menționez la comisia aceasta. Uh, Dezvoltarea economică în Europa poate să fie realizată numai dacă salariile sunt mari, suficient de mari, taxele sunt mici și avem o politică energetică bună, o aprovizionare cu energie bună. Acum vorbim despre acest nou fond. Dar, în același timp, spunem că avem nevoie de un salariu minim în domeniul inovării, de exemplu eu aș dori să spun că în Europa am putea să facem foarte multe pe plan economic. Dar riscăm, dacă nu susținem competitivitatea pe piața unică, să ă, ne trezim că efectele sunt atât de slabe încât fondul nu funcționează, de fapt. Pe raportorii așteaptă o muncă foarte importantă, au foarte multe de făcut. Și aș vrea să spun încă o dată, vă rog frumos să retrageți amendamentele care complică și mai mult sistemul pentru că nu este pozitiv. Merci. Mulțumesc. Doamna Moody. Madame Claire Moody. Doamna Claire Moody. Thank you very much. Uh, yes. Mulțumesc foarte mult. Întâi mulțumim raportorilor pentru efortul lor și uh, curaj pentru ce mai urmează. Aș uh, spune în ecou la alte intervenții că Parlamentul eh, intenționează să obțină un acord în timp util pe uh, acest raport, dar amendamentele introduse sunt mijloace de a ameliora textul tocmai pentru a ne asigura cu toții că ceea ce vom livra este rezultatul pe care toți ne-l dorim, adică creștere și ocupare în Europa. În fine, Trebuie să ne asigurăm că adiționalitatea va interveni și asta înseamnă să nu luăm fonduri din sectoare care deja se încadrează în această uh, agenda a creșterii și ocupării și mă gândesc îndeosebi la Orizont 2020. Sigur, apoi trebuie să evaluăm dacă obiectivele um, vor fi atinse pentru acest plan de investiții și în acest sens trebuie să ne asigurăm că vor fi niște criterii clare, că există uh, informația necesară și capacitatea de a uh, evalua ce se va fi făcut prin intermediul acestui fond de investiții. Mulțumesc! Doamna Mosca, acum. Sì, grazie. Voglio aggiungere solo alcune... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Am uh, puțin de adăugat la ceea ce s-a evocat deja și pornind de la un lucru la care țin extrem de mult, cum au spus-o mulți astăzi aici, important e să oferim noi posibilități pentru relansarea economiilor țărilor noastre. Și asta într-un moment în care vedem că instituțiile cu greu își recapătă credibilitatea în ochii publicului. Și de aceea trebuie să exploatăm la maxim această oportunitate pentru a obține rezultate. Și trebuie să acordăm o atenție cât se poate de mare ameliorării vizibilității ex ante ex post a fondului. Ideea ar fi să lăsăm de înțeles că această operațiune poate avea un efect direct asupra vieții tuturor cetățenilor și tuturor întreprinderilor. Iată care trebuie să fie filozofia din spatele acestui fond, care trebuie să ne orienteze, să ne ajute în efortul nostru de modificare. Iată, e o operațiune ce poate să redea încrederea. Și acum, dacă e să intru în detalii, aș dori la rândul meu să subliniez nevoia de a ne gândi mereu la criteriul adiționalității pentru investițiile ce se vor realiza. Însă acest lucru trebuie ponderat cu faptul că e nevoie și de garanții de continuitate. Și Trebuie să ne asigurăm că această garantare a fondurilor va interveni și garanția de care vorbeam va exista. E nevoie de intervenții echilibrate. Acum, um, referirea la IMM-uri e foarte importantă pentru mine și în amendamentele introduse noi am încercat să includem referiri nu doar la IMM-uri, ci și la micro-întreprinderi, dar chiar și la rețelele de întreprinderi la ceea ce se numește cluster, deoarece situațiile sunt diferite, diverse în Europa și trebuie să ținem seama de toate tipurile de potențial, asigurându-ne că toată lumea poate să-și aducă contribuția și poate profita de beneficiile acestei operațiuni. Un alt lucru important ar fi o mai bună definire a operațiunilor și tranzacțiilor transfrontaliere. Aici trebuie să fim coerenți vis-a-vis -vis de toate politicile Uniunii Europene și trebuie să înțelegem ce înseamnă aceste operațiuni transfrontaliere pentru a putea include proiecte care vor influența țările cu care cooperăm tot mai strâns și unde dorim să investim. În acest fel am putea obține o coerență globală a politicilor Uniunii Europene. În plus, e important să ținem seama de diferențele dintre țări. Trebuie să evităm o prea mare rigiditate în ce privește caracterul regional al proiectelor și investițiilor, dar există specificități în mod evident și trebuie să luăm în calcul posibilitățile uh, țărilor. În anumite țări șomajul e mare și de fiecare dată trebuie să ne referim la caracteristicile unei țări. Apoi, din punctul meu de vedere, trebuie să existe Uh, transparență completă în ce privește conflictul dintre legislația europeană și legislația națională, de unde și nevoia de definiții cât mai bune. Președintele, mulțumesc, nu văd alte înscrieri la cuvânt. Prin urmare, voi ruga comisia reprezentată azi de domnul Benjamin Angel să își exprime opinia după cele prezentate, îi mulțumesc domnului Angel și doamnei Maria Șobaragan, care reprezintă BEI și care va avea cuvântul imediat după aceea. Domnule Angel, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-aș concentra intervenția în cinci puncte. Buget, guvernanță, ajutor de stat, evaluare, raportare și durata fondului. Voi începe cu bugetul, unde înțeleg că opiniile încă sunt destul de amestecate în Parlament. Comisia însă e convinsă că Parlamentul nu poate să spună pur și simplu că uh, dezbaterii bugetare anuale vor fi cele care decid finanțarea fondului. O astfel de decizie din punctul nostru de vedere, ar fi de-a dreptul ilegală, din moment ce articolul 310 al tratatului ne obligă în mod evident să ne asigurăm că toate regulamentele adoptate se încadrează în CFM și pur și simplu nu avem uh, o marjă de 8 miliarde în cadrul CFM. Nu voi relua argumentul menționat ultima dată la Strasburg în ce privește impactul asupra capacității noastre de a asigura predictibilitatea cheltuielilor UE sau uh, alți indicatori. Aș dori totuși să mai dau câteva elemente. Unii au întrebat de ce nu luăm bani de la 1B, de la acest capitol 1B. Pentru că atunci ar trebui să schimbăm cadrul financiar multianual. Un lucru extrem de delicat și, cum știți, un exercițiu foarte riscant. A lua bani de la rezerva pentru performanță, de la fondurile structurale, nu ar solicita o schimbare a CFM, dar ar implica o schimbare a regulamentului în ce privește fondurile structurale și a FEI, adoptarea acestui regulament s-a făcut după 67 de triloguri. Deci, practic, nu am face decât deschidem o nouă cutie a Pandorei. Instrumentul de flexibilitate a fost citat de unii dintre dumneavoastră, iar regulamentul CFM e foarte limpede. Instrumentul de flexibilitate poate fi utilizat doar în cadrul unui exercițiu bugetar anual, după ce toate celelalte posibilități de realocare au fost epuizate și ca atare nu poate fi uh, utilizat pentru un exercițiu de finanțare multianuală, cum este cazul azi aici. Deci ne întoarcem la capitolul 1a, iar aici lucrurile sunt foarte limpezi. Dacă doriți să um, blocați Orizont 2020 și mecanismul conectarea Europei, atunci trebuie efectuate tăieri masive la alte programe, cele care mai rămân. Și, ă, bună oară, exemplul cel mai îndemână este Erasmus. În ce privește volumul fondului de garantare, nu șantajez pe nimeni aici, ă, citesc doar programele de la capitolul 1A, de unde s-ar putea face tăieri. Erasmus, Galileo, Fiscalis. Toate acestea sunt destul de mici. Bugetul mare e reprezentat de Conectarea Europei și Orizont 2020, împreună reprezintă 70% din capitolul 1A. Volumul fondului de garantare. Aici e nevoie de trei lucruri. 1. Să ne asigurăm de adiționalitate, cum ați spus și dumneavoastră, e un obiectiv împărtășit de Comisie, Consiliu și Parlament și pentru a ne asigura că adiționalitatea trebuie să creăm acel cadru care va permite BEI să își asume mai multe riscuri. Dacă începem prin reducerea fondului de garantare, atunci mesajul nostru devine neclar. Chiar vrem să facem lucrurile diferit față de ce făceam în trecut? În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că va exista predictibilitate în bugetul european. Cum știți, recalibrarea funcție de risc um, la B a arătat Există un risc de 6,5 miliarde de euro. Înțeleg că unii dintre dumneavoastră spun atunci de ce nu limităm fondul de garantare la cei 6,5 miliarde. Iar răspunsul onest e că această proiecție nu e decât o proiecție bazată pe probabilități statistice. Doar uh, practica ne va putea spune care uh, sunt pierderile care ne confruntăm și suntem convinși ca atare că e bine să avem un fel de uh, tampon pentru a ne asigura că nu uh, vom asista la o psihodramă bugetară în viitor. În al treilea rând, au existat multe comentarii Mm, potrivit cărora prea puțin bani publici au fost puși în acest fond. Nu știu cum va interpreta mass media uh, uh, tăierile prevăzute, uh, așa încât să putem finanța planul. Închid paranteza. Unii dintre dumneavoastră, cred că domnul Fernandez, au făcut sugestii de genul a reafecta fluxuri către linile bugetare la care s-au efectuat deja tăieri e ceva ce merită poate reexaminat. Ni s-a indicat posibilitatea de a avea o clauză specifică în CFM, um, revizuiri la mijloc de parcurs. Sigur, uh, suntem dispuși să reexaminăm aceste lucruri împreună cu Parlamentul. La guvernanță acum. v-am atrage atenția asupra tentației de a solicita niște linii directoare pentru investiții și adoptarea acestora prin intermediul actelor delegate. Știm cu toții că dacă așa se va întâmpla, apare riscul de a avea comentarii din partea 28 de state membre și 12 comisii parlamentare care lucrează pe plan de investiții și în acest fel nu vom face decât să obținem un imens pom de Crăciun și discuții infinite asupra felului în care cu toții ne dorim să implementăm rapid programul. Înțeleg observațiile acelor dintre dumneavoastră care spuneau că nu doresc să acorde un cec în alb uh, Comisiei și BEI, așa încât, în mod evident, trebuie să găsim o cale adecvată pentru a ne asigura că și dumneavoastră primiți informațiile necesare pentru a răspunde uh, preocupărilor dumneavoastră legitime. Posibilitatea de a participa la EFSI și a fi uh, reprezentat în comitetul director. Propunerea inițială a Comisiei includea aceste lucruri și lucrul nu e fără precedent. Au existat cazuri în care sectorul privat a participat împreună cu sectorul public în uh, comitetele directoare ale unor fonduri și dacă Parlamentul consideră, la fel ca și Consiliul, că e mai bine să se limiteze participarea la UE, BEI și membrii comitetului director să fie numiți ca atare, noi putem lua în calcul acest lucru. Acum, în ce privește comitetul de investiții, data viitoare am, preocupa, am uh, formulat uh, preocupările noastre uh, serioase în ce privește numirea politică a membrilor în acest comitet de investiții. Ei trebuie să fie perfect independenți, e piatra de temelie a propunerii noastre. Dacă există cea mai mică îndoială spre independenței lor, atunci, practic, ne tăiem craca de sub picioare și va fi mult mai dificil să obținem cei 18% de finanțare privată pe care ne-o dorim. Deci, atenție mare să nu ne asumăm riscuri inutile în acest uh, punct. Cred că și domnul Dătre a spus acest lucru, e nevoie de un expert ca să poată selecta un expert. Personal am lucrat uh, din septembrie încoace pe plan de investiții și vă mărturisesc că aș fi incapabil să aleg expertul potrivit în domeniul de finanțare. Uh, deci trebuie să dăm acest rol experților pentru a alege alți experți. Comisia va susține independența acestor organisme și ne vom asigura alături de dumneavoastră de asigurarea transparenței. V-ați întrebat dacă avem un mix corespunzător de competențe în acest comitet. E adevărat, trebuie să ne asigurăm că avem uh, o cunoaștere adecvată a uh, diverselor regiuni geografice, precum și a sectoarelor și vom lucra împreună cu dumneavoastră pentru a ne asigura că redactarea regulamentului respectăm toate aceste aspecte. În ce privește directorul executiv, Comisia ia notă de dorința Parlamentului European de a juca un rol mai important în selectarea uh, persoanei pentru acest post. Suntem deschiși uh, la conlucrarea cu dumneavoastră în acest punct. În ce privește rolul băncilor regionale și naționale de promovare, în mod evident, nu există nicio centralizare a proiectelor în regulament. Orice promotor public poate să trimită un proiect la BEI, iar dacă BEI găsește că e viabil, dar că nu poate să îl financeze prin activitățile uh, sale normale, îl va trimite la Comitetul de Investiții, care își va da avizul însă nu va exista niciun filtru, nicio filtrare a proiectelor. Nu statele membre vor decide ce proiect va ajunge sau nu la BEI. Orice autoritate locală, orice promotor local poate să-și trimită proiectul, iar examinarea se va face în mod absolut independent la BEI. Ce privește ajutoarele de stat? Știm cu toții că e un punct important Comisia încă lucrează la linia directoare pentru ajutorul de stat care se vor aplica acest exercițiu pentru a ne asigura că ceea ce se face e compatibil cu ajutoarele de stat sau coerent, mai bine spus. Aceste linii directoare nu dorim să uh, încetinim implementarea uh, proiectului printr-o prea mare povară administrativă, dar Trebuie să existe o coerență a abordării, pentru că principiile ajutorului de stat, cum ar fi evitarea duplicării infrastructurilor sau uh, evitarea uh, unei supracompensații, sunt principii pe care oricum ne dorim să le respectăm. Din cauza verificării coerenței cu ajutoarele de stat efectuată de Comitetul de Investiții, vom putea accelera investițiile comparativ cu procedurile de azi. Când statele membre doresc azi să cofinanțeze un proiect, durează un an ca să obțină un verde la DigiComp, pentru că această uh, verificare se va face de Comitetul de Investiții și nu DGComp, care uh, de acum uh, va putea să dea un aviz doar după două luni. Iată, procesul astfel ar fi accelerat comparativ cu ce se întâmplă azi. În ce privește evaluarea și raportarea, am luat notă de numeroasele amendamente care solicită consolidarea cerințelor de raportare și evaluare um, raportare către Parlamentul European și vom examina toate aceste amendamente. În ce privește durata de viață a fondului, așa cum știți, Comisia a președintele roagă oratorul să tragă concluziile. Propunerea Comisiei e ca acest fond să poată fi uh, relansat, realimentat evoluăm în uh, direcția deja citată de dumneavoastră. Practic, lansăm ceva nou, deci după trei ani va fi nevoie de uh, o evaluare temeinică ca să vedem în ce fel uh, continuăm sau schimbăm lucrurile. Credem că e o abordare de bun simț la care Comisia subscrie. Aș încheia mulțumind eurodeputaților, constatând interesul major pe care exprimă vis-a-vis -vis de acest proiect. Cele două amendamente arată că uh, E o prioritate nu doar a Comisiei, ci și a Parlamentului. Mm, mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze dacă am vorbit prea mult. Mulțumim, domnule Angel. Nu ne-au lăsat insensibili observațiile dumneavoastră. Vă asigur că raportorii vor mai avea un cuvânt de spus la finele ședinței. Un minut pentru domnul Băgă, care are o observație. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez uh, declarația Comisiei, dar uh, aroganța cu care își apără aici poziția nu este acceptabilă. Sigur că există articolul 110 din tratat, dar există și principiul anualității bugetare și chestiunea uh, cu ce se va întâmpla cu fondurile, cele 1,6 miliarde care trebuie adăugate. Avem regula Uh, plus minus 10% flexibilitate bugetară pentru toate programele. Uh, veți uh, conspune acum că este o eroare numai pentru că garanția de 8 miliarde nu e suficientă? Noi vrem garanția, vrem să, o garant, să garantăm acest fond, dar uh, e importantă și procedura. Vă rog frumos să vă uitați la ce am negociat în trecut cu Consiliul și ce am realizat inclusiv cu ajutorul Comisiei la ITER, la Galileo, la Facilitatea Alimentară și la pachetele de criză ale Comisiei Barroso. Dacă veți continua așa și pe viitor, pierdem timpul și dumneavoastră veți fi responsabil dacă acest lucru uh, nu va funcționa. Vă rog frumos să vă purtați așa cum trebuie. Mulțumesc, domnule Böge. Dăm uh, cuvântul reprezentantei BEI. No. Thank you very much, Chairman. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor deputaților pentru faptul că ați dat uh, ocazia Băncii Europene de Investiții să fie prezentată astăzi aici, să vă asculte opiniile și vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că acordați sprijin ideii că Banca Europeană de Investiții va fi vectorul pentru uh, distribuirea fondurilor din Epsi. V-am ascultat cu multă atenție și m-am gândit la ceva ce spun copiii mei des acasă. A reduce, a, a refolosi, a recicla. Să reducem folosirea Uh, fondurilor publice, stimulând de asemenea investiția. Iată despre ce vorbim astăzi. Avem nevoie de creștere economică și de reducerea șomajului și avem nevoie de competitivitate pe termen lung pentru Uniunea. Deci să reducem folosirea banilor publici, stimulând investițiile. Să refolosim în sensul că capitalul pe care îl veți acorda această garanție de 16 miliarde de euro pentru Banca Europeană de Investiții și noi vom contribui cu 5 miliarde pentru uh, constituirea capacității și 16 miliarde pentru um, acțiuni operaționale. Deci să nu uităm că există bani uh, cash care vor fi furnizați de către Banca Europeană de Investiții. Noi vom putea să imobilizăm de pe piața de capital și din alte surse. Și cealaltă contribuție a BEI este că noi vom folosi tot personalul nostru pentru a lucra la acest fond și să reciclăm. De ce? Pentru că noi facem o schimbare de mentalitate. Vorbim despre uh, granturi în loc de um, împrumuturi și vorbim despre uh, garanții în loc de subvenții. Vreau să vorbesc despre trei aspecte asupra cărora um, mi-a plăcut să aud părerea dumneavoastră. Ați spus că garanția trebuie să fie solidă. Mi-au plăcut adjectivele necondiționat și irevocabil, pentru că este indispensabil. Și să nu uităm că uh, și plățile trebuie făcute la timp în cadrul acestei garanții. de asemenea să nu uităm că această garanție nu trebuie să fie una fragmentară. Cei care vor benefic beneficiarul garanției trebuie să fie Banca Europeană de Investiții. Noi vom lucra apoi cu băncile naționale, cu uh, se, platformele uh, naționale, însă noi suntem responsabili pentru cele uh, 315 miliarde. Aici trebuie să vă uitați la Banca Europeană de Investiții și la Comisie. Haideți să nu fragmentăm răspunderea. Să nu uităm de asemenea că trebuie să ne pese de conformarea cu politicile europene și nu neapărat de respectarea intereselor naționale. Și să nu fragmentăm și mai mult piețele financiare. Acest lucru nu ar fi în um, avantajul credibilității pe care vrem să o garantăm. Câteva cuvinte despre adiționalitate. Suntem perfect conștienți de faptul că nu vorbim aici despre afaceri ca de obicei. Va fi ceva diferit pentru BEI. Avem nevoie să oferim finanțare, acolo finanțarea încă nu era disponibilă, dar să o facem în termen rezonabil. Asta nu înseamnă că finanțarea nu era deloc disponibilă. Pentru că acolo unde finanțarea era greu de găsit, poate că proiectul nu e viabil. Nu, e vorba despre acordarea de finanțare în termen mai rezonabil. E vorba despre durata finanțării. IMM-urilor le este greu să primească finanțare pentru o durată de, um, care depășește șase luni. Iată despre ce vorbim și ne referim atât la întreprinderile noi, cât și la întreprinderile deja uh, cu experiență, dar care vor să se, își extindă activitățile. Din fiecare pentru fiecare 4 euro pe care îi vom mobiliza, 1 euro va fi consacrat IMM-urilor. Acesta este angajamentul pe care ne luăm noi. S-a vorbit despre rețeaua de distribuție. Ce este rețeaua de distribuție? Va fi Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții. Această rețea trebuie consolidată, ea există deja, nu trebuie să fie creată și tocmai pentru că există, se bucură de credibilitate. Din nou, adiționalitatea. Bineînțeles că ne trebuie proiecte care sunt alese pe baza rentabilităților, pe baza um, impactului lor real asupra economiei, pe baza criteriilor de mediu. Să nu uitați că noi deja finanțăm în jur de 500 de proiecte pe an. Acum, în plus, va trebui să finanțăm între 150 și 200 de proiecte suplimentare. Dar deja avem experiența necesară. Haideți să folosim acest potențial pe care îl avem. Să nu încercăm să luăm din nou lucrurile de la zero. În ce privește guvernanța? Pentru noi e important ca aceasta să fie uh, cât mai clară și să nu mai adăugați uh, um, complexitate și diferite niveluri de răspundere. În ce privește comitetul director, vrem să fie o componență echilibrată. În ce privește comitetul de investiții, e clar că selecția trebuie să fie făcută pe criterii tehnice și avem nevoie de o reprezentare cât mai largă a sectoarelor și a uh, statelor membre. Avem nevoie de oameni care știu foarte bine ce se întâmplă în statele membre și în acest sens suntem de acord cu cele spuse de comisie. Comitetul de investiții trebuie să aibă competența necesară uh, care este stabilită în text uh, la capitolul garanție. Banca Europeană de Investiții este cea care va finanța fiecare dintre aceste proiecte datorită uh, faptului că există garanția din partea Uniunii Europene. Închei reacționând la două declarații care au fost făcute în această sală. Mai întâi, un stimulent pentru investiții este necesar acum și suntem perfect conștienți de acest lucru și apreciem uh, eforturile depuse de uh, doamnele și domnii deputați, de toate serviciile Parlamentului și Comisia face la fel și Banca Română de Investiții își va îndeplini misiunea, pentru că proiectele care încă nu au apărut până în prezent vor apărea. Sunt multe care așteaptă în sertare. Avem nevoie de asemenea de un climat de încredere, un climat de încredere pentru piețe, pentru companiile europene și, în general, să existe încredere pe plan internațional în Uniunea Europeană și încredere între noi, între instituțiile europene, Parlamentul, Comisia, Consiliul și Banca Europeană de Investiții. Este misiunea noastră comună. Trebuie să conlucrăm și noi la BEI suntem gata să ne asumăm răspunderea. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Acum dau cuvântul domnilor raportor, domnul Bulman. Verehrte Vorsitzende, ich äh, habe aus Zeit... Stimate domnule președinte, din motive de timp la Strasburg mm, nu am avut timp să Uh, răspund tuturor. La Strasburg am răspuns reprezentanților Comisiei și BEI. Aș dori astăzi să răspund colegilor, pentru că astăzi discutăm amendamentele și aș vrea să folosesc timpul alocat ca să discut cu colegii. O remarcă generală, știu că timpul presează în permanență, dar am ascultat mult și trebuie să putem să și spunem ceva. Deci, încep cu o remarcă. Din câte știu eu, în tratatele europene, uh, se prevede că Comisia este cea care face propuneri legislative și apoi Consiliul și Parlamentul trebuie să cadă de acord asupra actului legislativ respectiv. Dacă nu mă înșel, tot așa au rămas lucrurile și în ziua de azi. Comisia nu poate singură să adopte legislație, cred că multora le pare rău, dar trebuie să respectăm regulile din tratate. Uh, și de aceea este cât, mai, cât se poate de logic ca Parlamentul și Consiliul să înceapă cât mai rapid procesul de negociere. Același lucru este valabil și pentru BEI. BEI joacă aici un rol central, dar nu este actorul principal. Mulți și-ar dori să fie așa, dar BEI este un instrument al politicii europene. BEI nu este un organ de legiferare european. Și acest lucru este important de remarcat pentru că noi, ca Parlament European, stimați președinți, Trebuie să ne asumăm răspunderea deplină, nu putem să procedăm altfel. Și uh, dacă știm că noi avem împreună cu Consiliul responsabilitatea pentru garanția care vine de la buget, trebuie să uh, ne și asumăm această răspundere. Și deci, uh, în sensul acestui mandat, trebuie să ținem cont de contribuția fiecărui coleg. Și vreau să vă spun că dezbaterea de astăzi m-a uh, impresionat foarte mult m-a impresionat foarte mult pentru că foarte rar sau chiar niciodată nu mi s-a întâmplat ca un dosar atât de important să uh, implice atât de multe organe și grupuri din acest Parlament care să argumenteze într-un mod atât de unitar până la urmă grupuri și comisii. Cred că suntem cu toții împreună, avem o poziție foarte unită și cred că nu va fi nicio problemă să lucrăm repede în Parlament. Vreau să mă refer doar la câteva puncte care mi se par de o importanță extremă pentru buna înțelegere. Diferiți colegi de la diferite grupuri au spus și cred că pe bună dreptate că fondul european de investiții pe care dorim să îl aducem, să-l creăm, nu poate să financeze reforme structurale. Și așa și este. În propunerea inițială a Comisiei, acest fond este gândit ca să uh, a, a, ajungă acolo unde reformele structurale nu ajung și nici alte programe. Și vreau să-i rog pe colegi să se gândească bine la câteva lucruri. În primul rând, când putem să facem prin acest proiect ca banii care uh, există să ajungă acolo unde sunt necesari, ar însemna uh, că s-ar face o reformă structurală imensă, de fapt. Aș avea un exemplu uh, pe care l-am discutat la audierea noastră. A venit un domn de la o platformă de cercetare, a fost invitat la propunerea colegilor de la PPE și ne-a spus uh, cât de mare este calitatea uh, materiilor prime la care lucrează ei și uh, care sunt atât de necesare pentru Europa, pentru lumea întreagă și așa mai departe și cum ar putea ei să creeze astfel un produs de mare calitate pentru Europa și uh, care ne-ar spori competitivitatea. Cred că e foarte important prin dereglementare să ajungem să finanțăm proiecte foarte uh, inovatoare. Cred că alte lucruri uh, prezente în discuție au legătură cu niște reguli mai tehnice la care vom găsi un răspuns calificat și sunt convins că vom face ce e mai bine. Oricum vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru um, contribuție și nu pot să închei mai bine decât a deschis colegul Caras uh, această discuție. Vrem fondul, vrem să respectăm calendarul și vrem un rezultat care să nu însemne un BEI plus, ci cu adevărat ceva nou la care fiecare să-și aducă contribuția cu cel mai mare succes pentru cetățeni. Mulțumesc, domnule Bulman, domnul Fernandes. <coughs> Merci, monsieur le président. Sur la question du financement, qui est la question... Mulțumesc. În ceea ce privește finanțarea, cea mai dificilă chestiune, Parlamentul, noi am propus cuvântul irrevocabil. Noi am propus termenul necondiționat pentru garanție dorim și susținem credibilitatea. Și niciodată nu cred că ne-ați auzit spunând ceva care să pună sub semnul întrebării credibilitatea. Dar trebuie să fim atenți, pentru că dacă cineva spune că poziția noastră poate să creeze frică, poate să diminueze credibilitatea, trebuie să fim atenți, pentru că asta ar însemna că propunerea Comisiei creează frică și diminuează credibilitatea. Ce vreau să spun? Propunerea comisiei ce face este să reducă angajamentele la 3,3 pentru orizontul 2020 și la 2,7 pentru mecanismul conectarea Europei. Apoi, în fiecare an, se va crea fondul de garanție pentru că modul de a proceda se menționează în ceva care se numește financial statement, care nu este cu caracter obligatoriu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, indiferent de poziția și de poziția finală pe care o vom avea, an de an vom crea fondul de garanție și putem să punem ce vrem noi în financial statement, în declarațiile financiare, pentru că Parlamentul poate oricând să modifice lucrurile. Sigur că propunerea comisiei nu era o catastrofă, pentru că și noi, an de an, pornind de la instrumentele de flexibilitate și chiar pornind de la ceva care crește cu 10% sau reducând cu 10% programele, putem să modificăm situația, sigur, împreună cu Consiliul. Ceea ce înseamnă că, dacă spunem că propunerea aceasta pune în pericol tratatele, E foarte primejdios pentru că ar însemna că propunerea comisiei pune sub semnul întrebării tratatele. Am putea vorbi, de exemplu, despre cele 2 miliarde din flexibilitate. Acestea nu se găsesc nicăieri în regulament, pentru că, mai trebuie spus un lucru, As autoritatea legislativă nu poate să spună autorității bugetare cum să folosească instrumentele de flexibilitate și care este ordinea pentru folosirea acestor instrumente. Toate acestea fiind zise, dorim să avem fondul. Vrem fondul în iunie, vrem un fond credibil pentru ca acest fond să aibă succes. Și avem un obiectiv comun. Noi toți vrem ca la final să fie redus impactul asupra proiectelor importante, Orizontul 2020 și Mecanismul Conectarea Europei. Suntem pe cale de a găsi sugestii și chiar s-a menționat o sugestie, posibilitatea ca fondul de garanție să fie format nu doar în 2014-2020, ci și după 2020. Pentru că un lucru e clar și trebuie să fie limpede pentru toată lumea. Fondul de garanție va merge dincolo de 2020 și în primii ani nici măcar nu vom avea nevoie de fondul de garanție. Avem aici soluții, avem propuneri ca să reducem impactul. Sigur că revizuirea cadrului financiar multianual în 2017 este o șansă. În ceea ce privește celelalte întrebări, vreau să mulțumesc tuturor membrilor pentru munca depusă. Cele 2730 de amendamente sunt un semnal că acest plan, acest fond este dorit dacă el se dorește ameliorat și e treaba noastră. Avem legitimitate democratică și vrem să îmbunătățim propunerile și așa este totdeauna și totdeauna va fi așa. Un fond care reprezintă o șansă, care e un lucru nou și care e și o provocare, provocare pentru regiuni, pentru cercetare, o provocare pentru toată lumea. Și nu am menționat un lucru important. E vorba de uh, platforma de consiliere, acest Advisory Hub. Se dorește să fie gratuită pentru ca regiunile cele mai sărace să poată să uh, facă apel la această platformă și să-și structureze proiectele. Caracterul apolitic este de asemenea clar și trebuie să vedem cum să uh, incorporăm această nepolitizare în steering board, în comitetul de investiții și în ceea ce privește actele delegate la care trebuie să ne gândim. E clar că suntem pentru principiul adiționalității și de asemenea dorim acest fond pentru că este complementar avem nevoie de investiții, avem nevoie de creștere și vom face până la capăt această muncă pentru că cetățenii merită o Europa în care să existe creștere și ocupare și de asemenea cetățenii au încredere în aleșii lor și Parlamentul își joacă pe deplin rolul. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc domnilor raportori! Încredere, încredere, într-adevăr. Poate că și statele membre ar fi bine să-și manifeste încrederea, acceptând ca excedentele eventuale de la sfârșitul exercițiilor financiare să poată să fie alocate pentru constituirea fondului de garanție. garanție. dau cuvântul lui Roberto Gualtier. Mulțumesc, cred că a fost uh, o dezbatere foarte utilă și constructivă. Trebuie să spun uh, cu excepția unor intervenții care nu mi se par uh, nici înțelepte, nici constructive din partea Comisiei și v-aș sugera să evităm interpretarea excesivă a articolului 310 din tratat, pentru că știm foarte bine cum este formulat și ce înseamnă. Cu toate acestea, văd că se fac multe eforturi, că se dorește convergența de către colegi că se dorește să avem un plan Juncker oportun și eficient și mi s-a părut deosebit de încurajator din intervenții cum a fost clar că este necesar ca proiectele să creeze adiționalitate, adică să nu subvenționăm, ci pur și simplu să ne asigurăm că se fac noi investiții care nu s-ar face altfel și că se împacă acest lucru, după cum a spus domnul Luns cu uh, restul criteriilor. În ceea ce privește caracterul politic, sper că ce a vrut să spună Comisia nu înseamnă că am putea să ne gândim că membrii mecanismului unic de rezoluție care s-au întâlnit ieri pentru prima dată sunt uh, politizați. Sunt oameni care se pricep la rezoluția bangară, noi i-am ales, dar nu cred că putem uh, să-i considerăm politizați și sper că Comisia e de acord și cred că în legătură cu acest subiect Parlamentul are o poziție clară. Și aș mai vrea să mai adaug ceva, dacă ne gândim la actele delegate, asta înseamnă delegate comisiei, înseamnă că nu scriem nimic în regulament, ci delegăm comisiei această competență și exact un mod de a evita politizarea. Deci poziția noastră este în mod clar o poziție care face diferența între executiv și legislativ. Noi vrem să vă delegăm dumneavoastră o mare parte din competențe în loc să scriem totul în regulament, tocmai pentru că vrem să evităm politizarea. Dar, oricum, Cred că uh, pe baza acestor, acestei discuții parla, uh, raportorii Parlamentului pot să facă o treabă foarte bună și am toată încrederea că vom avea un plan Juncker foarte eficient până la jumătatea anului. Je partage les... Sunt de acord cu ce a spus Roberto Gualtieri. Această reuniune a fost extrem de bogată și este un semn bun al capacității noastre de a crea textul necesar pentru ca planul de investiții să fie eficient și să intre în vigoare din toamnă. Încrederea este indispensabilă și cred că trebuie să facem apel la statele membre să ne ofere puțină flexibilitate în ceea ce privește fondurile și să putem explora posibilitățile la sfârșitul anului de a aloca o parte din excedentul care există în fiecare an ca să constituim fondul de garanție și deci să nu uh, afectăm programele din cadrul financiar multianual. Încă din această după-amiază, raportorii din umbră se vor întâlni cu raportorii pentru a încerca să pregătească compromisuri. Întâlne, se întâlnesc la 13.30 și următoarea reuniune a comisiei noastre, reuniunea noastră comună, Econ Bugete, este mm, programată pentru 20 aprilie. Mulțumesc pentru participare. Și haideți să avem încredere în capacitatea noastră de a pune la punct un text eficace. Mulțumesc. Ședința se suspendă.